Bună Wow. Ja, și domnilor! Deschidem schon. Uh, ja. a Morgen, meine sehr Bună dimineața, și domnilor. Deschidem ședința plenară din această dimineață. Primul punct de pe ordinea de zi de astăzi este declarația Consiliului cu privire la temeiul juridic pentru mecanismul de evaluare Schengen. Aș vrea să vă atrag atenția la începutul acestei ședințe că la această dezbatere nu există procedura luărilor de cuvânt spontane catch the eye la sfârșit. Äh, domnule Verhofstadt, vă rog să vă calmați pentru că microfonul dumneavoastră este deschis și puteți să vă apărați astfel de atacuri ulterioare. Bună dimineața și bine ați venit, domnule ministru Boscov, în calitate de reprezentant uh, al Consiliului. Bună dimineața, doamnă comisar Malmström. M-am pus de acord cu doamna Malmström ca să-i dăm dumneai cuvântul după președinții de grupuri și de aceea vom proceda în felul următor. Voi da cuvântul mai întâi președintelui uh, Consiliului uh, Justiților, uh, ministrul de Justiție, domnul Boscov. Aveți cuvântul mai întâi, domnule Boscov. Øh. Stimate domnule președinte, doamnelor și domnilor, doamnă comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat posibilitatea să intervin în această dezbatere pe marginea dezbaterii acestea atât de importante. Este vorba de o decizie care trebuie luată cât mai repede, cât timp mai este valabilă situația de care vorbim. Suntem în măsură așadar să luăm uh, decizii politice pentru populație și atunci când, chiar când atunci aceste decizii nu sunt atât de populare. Sunt conștient de faptul că toată lumea cunoaște temeiul acestei discuții. Știu că nu în toate statele membre modificarea temeiului juridic pentru mecanismul Schengen este foarte binevenit. Deci, totuși, eu cred că trebuie să facem acest pas dacă vrem să atingem obiectivele pe care și le-a propus Europa în statele membre nu a fost altă posibilitate de acționare, nu am avut cum să luăm alte decizii în afară de aceasta, având în vedere situația. Voi continua, dacă îmi permiteți. Continuați, nicio problemă, continuați, spune președintele. Având în vedere atitudinea statelor membre, nicio altă decizie nu putea fi luată în Consiliu. Uniunea Europeană este aici pentru cetățenii europeni, iar crearea unei comunități fără frontiere interne a fost unul din cele mai importante momente din istoria Europei. E vorba de responsabilitatea noastră pe trebuie să încercăm să păstrăm această victorie și trebuie să creăm condițiile pentru a putea menține o Uniune Europeană fără frontiere și cel mai important în acest context este ca statele membre să-și respecte angajamentele pe care le-au luat pentru ca să creeze încrederea. Există o dorință politică foarte puternică pentru îmbunătățirea și sporirea mecanismelor de evaluare Schengen. Acum un an, Consiliul European a cerut um, întărirea acestui mecanism existent pentru ca să se poată combate uh, problemele existente și pentru ca un mecanism specific pentru a face față unor situații extraordinare să poată să fie activat în caz de nevoie, atunci când cooperarea Schengen este în pericol. Aceste două propuneri sunt și la baza așa numitului pachet de guvernare Schengen, care au fost uh, prezentate la începutul lui septembrie anul trecut. Președinția poloneză și președinția daneză au colaborat intens în legătură cu aceste două propuneri în cadrul Consiliului. Din acest motiv, sunt foarte bucuros că printr-un consiliu unanim săptămâna trecută ne-am putut pune de acord pe un răspuns comun la provocările cu care se confruntă acum cooperarea în spațiul Schengen. Ne-am concentrat mai ales pe un răspuns important și anume modificarea temeiului juridic pentru sistemul de evaluare Schengen, articolul 77.2 uh, e și am trecut de la acest articol la articolul 70 cu privire la funcționarea Uniunii Europene. Consiliul a luat această decizie pe baza mai multor elemente. În primul rând avem un acord politic pe baza mecanismului uh, de evaluare Schengen. E vorba de un acord, deci, despre conținutul acestui mecanism și modificarea articolului 7721 și transformarea articolului în 70. Trebuie să subliniem de asemenea și că vrem să ascultăm părerea Parlamentului în temeiul articolului 19.7h din regulamentul uh, Consiliului pentru ca să ne asigurăm că se ține cont cât mai mult de poziția Consiliului în Parlament înainte ca acest text să fie adoptat și invers, bineînțeles. Înainte ca textul să fie adoptat, mai trebuie de asemenea să se analizeze propunerea de reintroducere a frontierelor interne pe baza unui, unei discuții în urma, în urma trilogului care va urma. Sunt foarte bucuros să pot uh, să vă raportez de modi- despre modificarea articolului 77 în articolul 70. Este important să constatăm, în primul rând, că dacă avem nevoie de un nou mecanism de evaluare întărit, este necesar și să schimbăm temeiul juridic. O altă soluție ar fi să nu avem un nou mecanism de evaluare. Și nu am putut să obținem alt rezultat în Consiliu din cauza reticenței statelor membre și din cauza faptului că în funcție de articolul 77 nu s-a putut pur și simplu găsi altă soluție. Sunt convins că în calitate de politician uh, ales fiecare dintre noi poate să, asumăm, poate să asume responsabilitatea în fața cetățenilor și alegătorilor săi, concentrându-ne pe scopul principal, și anume obținerea de rezultate. În Consiliu nu aveam decât o singură posibilitate pentru a atinge un rezultat concret și această posibilitate nu trebuia să fie neglijată. În urma acestei decizii, aș dori să subliniez de asemenea că Consiliul s-a pus de acord să modifice temeiul juridic pentru mecanismul de evaluare și vreau să subliniez în acest context faptul că, prin această decizie, Consiliul a făcut o declarație foarte clară pe baza avizului pe care îl primise de la serviciile juridice în legătură cu această propunere. Un al treilea punct important, Consiliul a precizat foarte clar că Consiliul va ține cont de toate elementele poziției Parlamentului European, având în vedere discuția viitoare legată de această propunere. Sper așadar că veți înțelege că această propunere de modificare a temeiului juridic se bazează numai pe chestiuni de conținut și nu este vorba de o chestiune politică. Doamnelor și domnilor deputați în Parlamentul European, cred că ar fi absolut greșit să transformăm această chestiune într-o luptă între Parlamentul European și Consiliu. Doamnelor și domnilor, eu cred că nu am face o greșeală mai gravă decât uh, aceasta dacă e să ne gândim la cooperarea în spațiul Schengen care trebuie să rămână puternică. Deci nu putem să ne permitem această eroare. Consiliul este gata să continue dialogul cu Parlamentul pe tot pachetul Schengen, nu numai în legătură cu controlele la frontiere, dar și în legătură cu propunerea de uh, schimbare a temeiului juridic pe baza mecanismului. Uniunea Europeană se confruntă în momentul de față cu provocări foarte mari și este esențial să avem o cooperare foarte strânsă. Împreună putem găsi un răspuns la aceste provocări. Numai uh, datorită cooperării am putut și vom putea găsi soluții pe care și cetățenii le așteaptă de la noi. Președinția daneză a acordat o importanță esențială cooperării strânse cu Parlamentul European. Din prima zi, din prima zi a președinției noastre am avut contacte foarte strânse întotdeauna cu raportorul uh, pe, baza, pe tema uh, Schengen, domnul Coelho, și același lucru este valabil pentru toți membrii din Parlamentul European. Ne-am asigurat întotdeauna ca vocea Parlamentului să fie ascultată, am avut un dialog foarte bun și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Sunt uh, extrem de bucuros de asemenea că raportorul pe această propunere din partea Comisiei Libe a recunoscut pe 31 mai că președinția făcea eforturi pentru a implica Parlamentul și pentru a ține cont de părerile Parlamentului în elaborarea acestui text, pe baza căruia s-a găsit un acord la Consiliu. Această propunere merge, credem noi, în direcția bună, am făcut un pas înainte și cred că aceasta se datorează mai ales intervenției și angajamentului domnului Coelho și celorlalți membri în Parlamentul European. Parlamentul dorește ca acest compromis care s-a găsit la Consiliu să țină cont și de absența controalelor uh, la frontierele interne. Uh, Consiliul dorește să dea dovadă de compromis și de spirit de compromis și să, dea uh, să ofere posibilitatea Comisiei să facă evaluări punctuale. Mecanismul de evaluare trebuie să se bazeze pe mandate diferite și trebuie să asigurăm și o transparență maximă pe care o putem asigura prin rapoarte regulate care se vor face la Parlamentul European. Avem contacte foarte strânse cu toți acești actori și deci nu este o surpriză pentru președinția daneză să vadă că e vorba de puncte foarte importante pentru Parlamentul European. Peste aceasta mai vine și faptul că mai avem și codul uh, frontierelor Schengen și că acesta este supus procedurii legislative ordinare, deci codeciziei. Vreau să subliniez acest lucru pentru că știu că problema reintroducerii controalelor la frontierele interne este o chestiune extrem de importantă pentru Parlamentul European. Iată de ce este important pentru președinția daneză, pe de altă parte, să facem tot posibilul pentru ca aceste decizii politice cât se poate de sensibile în legătură cu introducerea frontierelor interne să fie o prioritate înaintea codului uh, frontierelor. Modificarea acestor dispoziții va duce la faptul că Parlamentul European să rămână colegislator pe viitor în legătură cu aceste prevederi, dispoziții extrem de importante, chiar dacă propunerea Consiliului în legătură cu temeiul juridic a fost modificată. La un moment dat s-a făcut o propunere de schimbare a dispozițiilor uh, cu privire la reintroducerea controalelor interne, și anume ca aceasta să treacă în mecanismul de evaluare. Președinția și alte state membre în același timp și-au arătat opoziția față de aceste probleme și nu s-au arătat de acord. Este de înțeles că Parlamentul European dorește să-și exprime criticile față de poziția Consiliului pe această temă, însă nu a fost cazul la acel moment. Dispozițiile nu au fost, pentru că dispozițiile respective nu au fost modificate și nici transferate. Dacă avem o Uniune Europeană fără frontiere interne, aceasta se datorează mai ales eforturilor mai multor ani. Și uh, de aceea este foarte important să ținem cont de această propunere într-un context mai amplu. Cu această propunere de compromis a Consiliului, noi dorim să ajungem la un model care să fie mai degrabă bazat pe o uniune comunitară și pe metode comunitare. La Consiliu, săptămâna trecută, însă am constatat că ceea ce este esențial pentru Consiliu este implicarea Parlamentului European cât mai mult posibil în ceea ce privește elaborarea chestiunii despre care discutăm. Sper că vom avea o bună dezbatere astăzi în Parlamentul European și toată lumea trebuie să fie conștient de faptul că noi, Consiliul, dorim un dialog foarte strâns cu Parlamentul European în această chestiune. Președinția daneză în exercițiu a colaborat extrem de bine până acum cu Parlamentul European în legătură cu această propunere. Această propunere este importantă pentru viitorul Europei și, doamnelor și domnilor, noi suntem acum împreună cei care va trebui să găsim o soluție pentru ca această propunere să răspundă așteptărilor cetățenilor noștri. Mulțumesc! Vielen Dank, Herr Ratsvorsitzender. Das, ja, vielen Mulțumesc, domnule președinte al Consiliului. Acum deschid dezbaterea în numele grupurilor politice. Dau președintelui PPE cuvântul acum domnului Dol. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să-mi păstrez sângele rece. Nu, cred că nu lipsește dorința de a exploda, însă provocarea pe care ați făcut-o, domnule ministru, a crescut în această dimineață, dar eu îmi păstrez sângele rece. Hotărând cu unanimitate împotriva avizului Comisiei Europene de a schimba temeiul juridic al mecanismului de evaluare Schengen, ministrii de afaceri interne au luat o decizie total inacceptabilă pentru grupul uh, Partidului Popular European. Și vreau să îi mulțumesc doamnei Malmström pentru curajul pe care l-a avut uh, până la sfârșit. Nu s-a plecat în fața Consiliului. Doamna Malmström, avem nevoie de comisie în perioada ce urmează pentru că dezbatele vor fi dure. Domnule ministru, îmi întreb de ce nu ați uh, instituit în același timp și vizele? Ați fi protejat uh, și mai mult pe cei 500 de milioane de cetățeni europeni și propunând această inițiativă ați uh, rupt uh, legăturile de încredere cu acest Parlament pentru că, în mod foarte periculos, v-ați îndepărtat de la principiul fundamental care este metoda comunitară și știți că o apreciez foarte mult. Aici ați uh, atacat acest principiu acest principiu garantează într-adevăr faptul că statele membre nu pot să-și impună voința asupra celor mai mici și asigură Uh, faptul ca interesul general european să prevaleze față de interesele naționale. Acest principiu al metodei comunitare, Parlamentul European împreună cu Comisia este garantat uh, de acestea și nu avem nicio intenție să renunțăm. Am cerut uh, joia trecută președintei Consiliului, doamnei Torning Schmidt, deputat, fost deputat european, de să, să se prezinte în fața Parlamentului European pentru a explica această uh, poziție. Ar fi trebuit să fie Uh, aici în această dimineață pentru că metoda comunitară este foarte importantă și știe despre ce este vorba. Președinția daneză nu respectă uh, suficient pe cei 500 de milioane de uh, europeni pentru ca să își dea silința să le, explică, să le explice de ce a negat eurodeputaților dreptul de a codecide pe o temă atât de importantă cum este libera uh, circulație a persoanelor. Uh, Uh, consider că în ceea ce mă privește, începând de 7, din 7 iunie seara, președinția daneză nu mai este un interlocutor credibil. Uh, de aici până la 30 iunie ne vom adresa exclusiv fie Consiliul European, fie în mod informal viitoarei președinții uh, Republica Cipru. Ați spart metoda comunitară, nu este posibil să faceți acest lucru. într-un moment în care criza economică și socială pe care o parcurgem uh, cere din partea tuturor, a tuturor conducătorilor naționali și europeni, un spirit de solidaritate, de responsabilitate și respect, ați erodat acest respect. Statele membre își vor retrage uh, încrederea în Parlament, ele merg într-o direcție opusă celei care ne permite să ieșim din uh, criza euro. Soluția la problemele noastre nu este să închidem frontierele, soluția este suveranitatea împărtășită, gestionarea comună într-un spirit de încredere reciprocă a ceea ce ne este cel mai, cel mai drag, libertățile noastre. Grupul cere Consiliului să revină asupra acestei decizii. Este singura modalitate de a reveni în acest Parlament European. Vă mulțumesc! În numele socialiștilor și democraților dau cuvântul președintelui, domnului Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, știați că va fi greu astăzi în Parlament, știați că în fața unei președinții și guvernări social-democrate va fi, știam și pentru mine că nu va fi greu, nu va fi ușor, dar mi-ați făcut-o foarte simplă această sarcină. După discuția de ieri am văzut că în unanimitate toată lumea este de acord că ceea ce ați făcut este demn de rezistență și de critică, noi respingem cu totul această decizie. Grupul Social-Democrat uh, își afirmă ferm poziția că ați mers pe un, o, drum, o cale greșită, o cale periculoasă. N-ați învățat nimic din uh, guvernul anterior, din greșelile sale, din felul în care guvernul a intrat sub presiunile populiștilor de dreapta. Ar fi trebuit să vedeți că nu este o cale bună. Și dacă îmi permiteți să mă întorc la motive, se pare că n-ați învățat din istorie, pentru că Vă amintiți uh, când au venit în mase, așa zis, tunizienii în Europa. Aceasta a fost, de fapt, începutul dezbaterii. Și Berlusconi a spus atunci trebuie să închidem frontierele pentru ca să rezolvăm problema. Unde sunt milioanele aceia de refugiați în Europa? Unde sunt ca să trebuiască să reacționați așa? Altceva avem în Europa. Europenii au intervenit, o intervenție care a fost susținută în Libia și milioane de refugiați au venit din Libia în Tunisia. Și fiind dat că avem în continuare mulți refugiați uh, libieni în Tunisia trebuie noi să ne închidem granițele sau să facilităm închiderea graniței. Asta e reacția noastră la primăvara arabă. O reacție greșită, domnule ministru. Foarte greșită. Da, avem o problemă, într-adevăr, avem o problemă câteodată la granița între Turcia și Grecia. Acolo avem o problemă și atunci trebuie noi să ne închidem uh, frontierele, pentru că nu se poate rezolva altfel această problemă? Chiar Europa nu are alte resurse, nu există nimeni în Europa care să spună că trebuie să fim solidari, trebuie să ajutăm ca această graniță frontieră să fie securizată împotriva migranților ilegali? Asta este ce facem noi în Europa, răspundem populist, răspundem la cerințe populiste și președinția daneză merge pe această cale. Aceasta este scandalos, nu este acceptabil pentru noi așa ceva. Și după aceea, veniți și nici măcar nu aveți curajul să spuneți că trebuie să vă fim, să, să vă așteptați la reacția noastră, spuneți că trebuie să vă fim recunoscători, așa credeți dumneavoastră că Parlamentul se pune în genunchi și spune mulțumesc președinție daneză, mulțumesc că ne închideți granițele în Europa. Știu de ce s-a dat la o parte Parlamentul European. Știu de ce ați făcut aceasta la Consiliu, pentru că noi împreună cu Comisia și mulțumesc doamnei comisar, întotdeauna am fost cei care am luptat pentru libertatea de mișcare, pentru mobilitate și pentru apărarea acestor drepturi în multe dezbateri cu Consiliu. Și trebuie să știți și trebuia să știți că veți avea aici o rezistență puternică dacă vreți să închideți frontierele fără niciun motiv. De aceea i-ați tăiat dreptul de codecizie Parlamentului European. Și dacă ascultăm ce zic unii miniștri de interne sau ministre de interne și mă gândesc la una specifică, știm de unde vin aceste porniri, știm de ce se dorește acest lucru. Da, unii miniștri de interne vor să aibă mai multe posibilități de acțiune, sunt alegeri, cum a fost în Danemarca, sau vor să aibă ocazia să poată închide frontierele. Asta este ceea ce se află în spatele acestei decizii și noi respingem aceasta cu totul noi și alte grupuri suntem uniți împotriva acestei decizii și cu toate posibilitățile care ne stau la dispoziție politice și altele vom lupta pentru ca să vă împiedicăm. Deschideți o poartă față de populism și extremism și îmi pare rău că președinția daneză este cea care deschide această poartă. Mulțumesc! Mulțumesc în numele grupului liberal are cuvântul acum președintele, domnul Ferhofstadt. Well, uh, chairman, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Uh, joia următoare, deci peste două zile, practic, vom celebra cea de 27 aniversare a spațiului Schengen. Deci mulțumesc pentru cadou, domnule ministru. Așadar, Consider că e foarte mare păcat că trebuie să avem această dezbatere astăzi. De fapt, e o nenorocire. Și mai ales, domnule ministru, când uh, câteva minute înainte de a începe ați, uh, această dezbatere, ați, uh, avut, ați publicat o declarație pentru presă în daneză, dar avem și daneze aici, au citit-o și au spus că aceast, acest acord e, bună pentru, e bun pentru Europa și că înseamnă un dialog profund cu Comisia Europeană și cu Parlamentul European. E rezultatul dialogului cu Parlamentul European. Asta scrie în declarația pe care ați publicat-o în această dimineață. Acum câteva minute au publicat-o serviciile dumneavoastră, domnule ministru. Nu mai suntem în evul mediu. În evul mediu probabil că era un dialog între rege și parlament. Dar astăzi suntem în secolul 21 și nu ne mai bazăm pe dialog, văd că ne bazăm pe o decizie într-o societate modernă și într-un parlament modern. Deci nu avem nevoie de dialogul dumneavoastră. Avem nevoie ca dumneavoastră să recunoașteți puterile Parlamentului European. Și, dragi colegi, nu e vorba de o dispută despre uh, puterile Parlamentului European, e vorba de chestiunea de, a unei încercări din partea Consiliului de a renaționaliza Schengenul, făcând două lucruri. În primul rând, schimbând temeiul juridic ca Parlamentul European să rămână pe din afara procesului de luare de decizii și, în al doilea rând, și mai important, declarând foarte clar că implementarea noului acquis va fi delegată Consiliului și nu Comisiei Europene Așadar, nu e vorba de un atac împotriva Parlamentului, ci și mai important, un atac împotriva Comisiei Europene, împotriva metodei comunitare, împotriva faptului că Schengen face parte de plină a politicilor europene. Și încă un scandal încă și mai mare, dragi colegi. Regatul Unit, care nu este în Schengen, care are drept de opt-out, va fi mai bine reprezentat ca Parlamentul European. Cu articolul 70 continuă să fie prezenți la negocieri, fără a avea aparent niciun cuvânt de spus. Ei vor fi acolo de Parlamentul European? Nu. Deci cred, dragi colegi, că noi trebuie să acționăm astăzi, acum, în primul rând. Cred că trebuie să mergem la Curtea de Justiție. În al doilea rând, de ce e necesar să plătim pentru toate astea? Dacă ei doresc o renaționalizare, să reționalizeze și renaționalizeze și să plătească ei pentru acquis Schengen și nu Uniunea Europeană care uh, trebuie să o facă și în altele rând. Domnule ministru, de ce să mai continuăm cu dumneavoastră pe justiție și afaceri interne? Cu raportul pentru azil avem un trilog uh, uh, în iunie, 19 iunie. De ce să mai facem cu dumneavoastră? De ce să mai continuăm cu raportul Diaz de Mero? Pe, uh, salvgardarea vizelor. Avem două triloguri săptămâna viitoare. De ce să mai continuăm? De ce să mai continuăm cu raportul privitor la reintroducerea controlelor la frontieră dacă noi nu avem niciun cuvânt de spus la raportul cu ele? Și de ce să mai continuăm cu dumneavoastră, președinția daneză? De ce să nu suspendăm toate convorbirile pe justiție și afaceri interne până când vine noua președinție cipriotă. Are cuvântul acum în numele verzilor doamna Rebecca Harms. Domnule președinte, doamnele și domnilor președinți, stimate domnule președinte al Consiliului, cel mai rău pentru mine este că am impresia că guvernul danez acționează crezând că știe mai bine. Toate discuțiile pe care le-am avut mi-au confirmat acest rezultat și anume că plec de la premiza că în Danemarca, în guvernul care vroia să aducă un progres pro-european, mai ales în dosarul Schengen, tocmai acolo de fapt se știe că atunci când socialdemocrații încearcă să alerge după populiștii de dreapta, lucrurile nu se pot termina bine. Așa credeam eu că este, credeam că se știe acest lucru. E vorba aici uh, de chestiuni uh, extrem de importante, dar au fost deja menționate, în afară de un aspect pe care aș vrea să-l mai subliniez într-un minut. Pentru mine, această decizie este absolut revoltătoare. Este revoltător ca o președinție daneză cu care grupul meu uh, a căutat întotdeauna colaborarea foarte strânsă, astăzi să vină să spună Parlamentului European că, de fapt, îi acordă votul de neîncredere. Și anume un vot de neîncredere într-o chestiune extrem de importantă pentru toți cetățenii din Europa. Deci noi nu avem voie să acționăm în acest câmp tensionat între siguranță și libertate în binele cetățenilor noștri. În acest Parlament sunt uh, membri foști membri ai guvernelor statelor membre, foști miniștri, îi cunoașteți pe toți acești oameni. De ce credeți dumneavoastră și de ce cred ministrii de interne ai Uniunii Europene că noi trebuie să nu avem nimic de zis în legătură cu siguranța cetățenilor. Mi se pare extrem de scandalos ce ați făcut și cred că de fapt vă jucați de hainele împăratului, pentru că cetățenii europeni sunt cei mai afectați de criza economică și sunt plini de nesiguranțe și vă întoarceți de aceea pe un câmp de bătaie care nu face decât să trezească idei populiste și, de fapt, lucrați la frica în legătură cu cea mai mare, cel mai mare succes în Uniunea Europeană, libertatea de mișcare, libertatea de circulație și dumneavoastră ați atins acest drept. Nu așa cum ați spus dumneavoastră, aceasta nu este o zi foarte bună pentru Europa, este cea mai tristă zi a președinției dumneavoastră. În numele conservatorilor europeni are cuvântul acum doamna McIntyre. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu am fost surprinsă de către mișcarea Consiliului de a schimba temeiul juridic pentru Schengen, însă, sincer, sunt și mai surprinsă uh, de reacțiile colegilor astăzi. Este un moment în care trebuie să ne păstrăm uh, calmul și să gândim la rece. Nu trebuie să reactăm uh, în mod copilăresc și să aruncăm cu jucăriile în aer. Trăim momente foarte grele în Europa și e nevoie de relații bune de lucru cu toate instituțiile. Prima mișcare ar trebui să să analizăm consecințele juridice ale acțiunilor uh, Consiliului. Trebuie să spun, uh, Înțeleg statele membre care au uh, convenit în mod unanim asupra schimbării temeiului juridic. Temeiul juridic este legat de Uh, tem controlele temporare la uh, frontieră și am votat cu toții aseară în Comisia Libe. În ambele cazuri am văzut propuneri din partea Comisiei de a institui o guvernanță uh, bazată la Bruxelles a Schengenului. Și în ambele cazuri statele membre nu sunt de acord și asta cu argumente foarte solide. Vă reamintiți Articolul 4 din uh, tratat uh, spune că uh, securitatea națională este răspunderea fiecărui stat membru. După părerea mea, gestionarea frontierelor unui stat este legată de chestiuni legate de securitatea națională. Și înțeleg de ce statele membre nu doresc să renunțe la aceste competențe așa încât hai să procedăm în mod rațional, cu sânge rece, mai degrabă decât să reacționăm în mod necesar așa cum am făcut-o acum. Mulțumesc. Acum are cuvântul Doamnă McIntyre, îmi cer scuze. Există o întrebare din partea domnului Goebbels către dumneavoastră. Sunteți de acord? O acceptați? Ok, Goebbels, tu Da, domnule Goebbels, îmi pare rău, doamna McIntyre nu dorește să fie chestionată de către dumneavoastră. Das Wort hat jetzt uh, für die Fraktion. Are cuvântul acum în numele GUE, doamna deputat Ernst. Mulțumesc foarte mult. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, deschiderea granițelor UE a fost simbolul cel mai important în general pentru Uniunea Europeană și un simbol care are rezonanță în toată lumea și care atrage persoane din toată lumea. În același timp, noi, GUE, am criticat întotdeauna faptul că Uniunea Europeană încearcă să se și izoleze oarecum de lumea exterioară și poate tocmai de aceea este nevoie de un mecanism de urgență, un mecanism de urgență pe care l-a refuzat Consiliul uh, întotdeauna. Nu pot să vă spun decât un singur lucru. Ceea ce faceți aici, ceea ce celebrați aici, dumneavoastră, Consiliul, este din de domeniul evului mediu. Întorceți-vă, vă rog, la principiile comunitare. Terminați cu această politică care nu este decât antieuropeană până la urmă. Doamnelor și domnilor, politica Consiliului în acest context este antidemocratică, pentru că noi ne-a pe noi ne-a degradat la nivel de consultanți. Nu putem să permitem așa ceva, avem un drept prin tratat de a codecide pe această chestiune și trebuie să ne luptăm pentru el. Decizia Consiliului este extrem de antieuropeană și pentru că naționalizează Schengenul. Și vă întreb pe dumneavoastră atunci, pe dumneavoastră Consiliu, președinția daneză, vreți să-i reintroduceți granițele și vamele? Vreți înapoi în secolul XIX? Ce vreți cu această decizie? Ce, vreți, ce simbol vreți să activați? Vă ridiculizați în fața tuturor cetățenilor din lume cu această decizie. Decizia aceasta a Consiliului este pe scurt, populistă, nu face decât să dea apă la moară acelor forțe din toată lumea, din Europa, care sunt simbolul naționalismului, care vor înapoi la spiritul național și la mecanismele naționale și care vor să distrugă ceea ce am construit noi. Vă rog, retrageți-vă această decizie, arătați că sunteți europeni. Vă rog frumos! În numele deputaților neînscriși are cuvântul acum domnul Zalstra. Mulțumesc, domnule președinte. Statele membre au hotărât să-și asume din nou responsabilitatea controlului la frontiere și Parlamentul European nu își va mai putea juca rolul pe care îl juca înainte. Uh, văd că pentru liberal și pentru alții uh, avem această decizie reprezintă o declarație de război dar, de fapt, uh, Parlamentul European n-a făcut nimic pentru a împiedica clandestinii să intre pe teritoriul Uniunii Europene și a, n-a pur și simplu a refuzat să vadă ce probleme există. Statele membre aleg securitatea și pe, al, au ales, au făcut o decizie pentru cetățeni și împotriva Parlamentului European și dacă Parlamentul se opune, eu cred că statele membre au dreptate și au o poziție rezonabilă și cred că statele membre trebuie să uh, reia foarte multe politici în Parlamentele Naționale, unde acolo, într-adevăr, sunt reprezentate popoarele. Parlamentul European ar trebui, de fapt, să se autodizolve. Cred că asta ar aduce mai multă pace și securitate în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc și acum în numele Comisiei dau cuvântul doamnei comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte, domnule și domnilor. un an în urmă au fost, toată lumea s-a temut de acțiuni unilaterale în ceea ce privește Schengen. Era o incertitudine în legătură cu cum putem să acționăm dacă există probleme persistente la frontiere și în ce condiții pot să fie reinstituite uh, controlele la frontiere. Consiliul European a cerut Comisiei să facă propuneri pentru a întări Schengen și pentru a-i face posibilă uh, acționarea în caz de criză criză. În septembrie anul trecut, Comisia a făcut o astfel de propunere. Am făcut o propunere în ceea ce privește, pe baza unei valori europene pentru a da posibilitatea Comisiei ca împreună cu statele membre, cu agențiile, să descopere de timpuriu problemele la frontieră pentru a putea identifica ce se poate face pentru a propune remedii, pentru a folosi toate instrumentele și a prezenta un uh, plan de acțiune care să fie obligatoriu și care să fie monitorizat de Comisie. Aceasta ar putea să să uh, înlocuiască evaluarea uh, interpares pe care o avem astăzi. Temeiul juridic ar fi uh, articolul 77, pentru că numai atunci am putea să facem o evaluare robustă, un impact obligatoriu și ar crește legitimitatea politică și Parlamentul ar fi colegiuitor. Nu e vorba numai de propunerea juridică, ci e vorba de o ambiție politică. Cealaltă propunere a fost în ceea ce este codul uh, Schengen al frontierelor, mecanismul de reinstituire a controlului la frontiere ca în ultimă instanță legat de mecanismul de evaluare dacă ar exista o situație. Statele membre răspund de frontierele lor, însă noile frontiere vor afecta cetățenii, afacerile, creșterea, locurile de muncă și de aceea nu poate să existe o decizie unilaterală de reinstituire a frontierelor. Trebuie să fie o decizie europeană. Din partea Comisiei suntem dezamăgiți de uh, decizia Consiliului. Ea aduce foarte puțin în plus uh, regulilor actuale, creează un sistem în care nu uh, există o aplicare reală care să poată să fie folosită la nivel european și nu suntem echipați pentru a combate mișcările populiste din cauza presiunilor interne. Apreciez suportul Parlamentului European și sunt convinsă că nu s-a spus ultimul cuvânt în această privință și am luat notă de votul de ieri în Comisia Libe. Comisia va lucra la acest dosar împreună cu dumneavoastră, va conta pe sprijinul dumneavoastră, va lucra pentru un Schengen consolidat în beneficiul cetățenilor noștri, vom apăra securitatea, dar și libera circulație a cetățenilor, afacerilor, uh, creșterii și locurilor de muncă, astfel încât să existe transparență pentru uh, a lua uh, deciziile. Vă mulțumesc foarte mult! Das Wort hat jetzt Are acum cuvântul uh, domnul ministru Daniel din partea Consiliului. Domnul Bățcov, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru dezbaterea asta foarte însuflețită și pentru că îmi dați ocazia să răspund uh, direct, spunându-vă care este poziția Consiliului în ce privește mecanismul uh, Schengen. Am auzit uh, argumentele, punctele de vedere exprimate aici și aș dori să subliniez un fapt, și anume că toate aceste chestiuni care privesc reintroducerea controlelor la frontieră, care au fost conținute în diferitele intervenții ale membrilor Parlamentului, Uh, sunt uh, și există în continuare prevăzute în procedura legislativă normală. Deci există aici o foarte mare neînțelegere. Parlamentul are un cuvânt de spus în legătură cu aceste chestiuni. Consider că nu e corect uh, atunci când unii încearcă prin acest uh, dosar să spună că există fricțiuni și netregeri între Parlament și Consiliu. Chestiunea temeiului juridic a fost consecința necesară a unor compromisuri la care s-a ajuns pe fond și care au permis să, există, uh, să existe adeziunea Consiliului și negocierile la Consiliu privind conținutul acestei propuneri au arătat foarte clar că nu put, se putea obține majoritatea necesară pentru o propunere care să fie bazată pe articolul 77. Nu există nicio îndoială în legătură cu faptul că Consiliul recunoaște de plin faptul că și Consiliul și Parlamentul au interese comune pentru a exista un sistem Schengen care să funcționeze bine și care să fie sigur. Și în acest sens aș dori să recunosc și să mulțumesc de asemenea Parlamentului pentru angajamentul de care a dat dovadă pe uh, toată durata și uh, a elaborării cooperării Schengen. Uh, de foarte multe ori Parlamentul a avut un cuvânt și un rol hotărător pentru adaptarea și dezvoltarea acestei cooperări. Și din acest motiv, în mare măsură, e meritul Parlamentului că sistemul Schengen a putut, până la urmă, să răspundă provocărilor cu care s-a confruntat. Domnul Coelho, timp de mulți ani de zile, a fost uh, chiar o imagine a acestui motor reprezentat de Parlament în uh, Schengen și sper, sincer, că în următoarea perioadă vom putea conta în continuare pe angajamentul domnului Coelho în dosarul de care se ocupă și în ciuda unor puncte de vedere exprimate astăzi aici, rămân încrezător și sunt convins că um, deciziile hotărătoare vor fi luate și anume cum putem împreună să avem un cadru mai bun pentru a putea gestiona mai bine cooperarea Schengen. Consiliul a, a, s-a pus de acord uh, în legătură cu o propunere. Consiliul și președinții, uh, șefii de stat și de guvern au fost în contact, de președinția, mă scuzați, au fost în contact permanent cu Parlamentul și uh, au avut loc multe discuții în ce privește guvernanța Schengen și contactele acestea au fost pozitive și foarte rodnice. Președinția daneză dorea să facă astfel încât dorința principală a Parlamentului să, fie, să se regăsească în compromisurile uh, asupra cărora s-a convenit la Consiliu. Și eu rămân convins că președinția, în mare măsură, a uh, reușit să-și îndeplinească acest obiectiv și sperăm într-adevăr că rezultatul final va fi unul satisfăcător și pentru Consiliu și pentru Parlament pe toate capitolele uh, guvernanței Schengen. Acum mingea este în terenul Parlamentului și în ce privește codul de frontieră, Parlamentul își va juca uh, rolul care revine în mod obișnuit, rolul de co-decident. În ce privește mecanismul de evaluare a Schengen, Parlamentul va fi implicat la, în ce privește rezultatele negocierilor la Consiliu. Dar, doamnelor și domnilor, după cum am spus în cuvântul meu de introducere, Consiliul depinde și se bazează pe un dialog foarte strâns pe întreg pachetul, nu doar pe controlul uh, la frontiere, ci și pe propunerea ce privește mecanismul de evaluare. Și că despre negocierile de săptămâna trecută de la Consiliu s-a văzut uh, clar că în uh, mare măsură Consiliul dorește să țină cont de punctele de vedere exprimate de Parlamentul European uh, pe propunerea discutată. Și aș dori să spun foarte clar că, în consecință, Consiliul dorește cu adevărat și are dorința și voința de a avea un dialog cât mai uh, strâns și uh, consistent posibil cu Parlamentul și e clar, Consiliul are cele mai bune intenții și Parlamentul la fel. Și vreau să spun că doar Parlamentul și Consiliul împreună vor putea avea rezultate absolut necesare și așteptate de cetățenii noștri și sper într-adevăr că vom continua să avem o colaborare foarte bună pe acest dosar și sper că vom putea să avem un dialog constructiv cu Parlamentul și e de asemenea valabil și pentru viitoarea președinție. Și salut faptul că Parlamentul dorește să facă o propunere pe acest dosar. Am uh, ascultat ce s-a spus astăzi aici. Voi transmite mesajul către Consiliu și, bineînțeles, încă o dată doresc să vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit posibilitatea de a mă exprima în fața dumneavoastră și a vă uh, explica ce s-a întâmplat la Consiliu pe acest dosar. Mulțumesc! Moment. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Aș vrea să vă rog să ascultați un pic ce vreau să spun. Am uh, senzația că bucuria pentru dezbaterea continuată de care vorbeați este doar unilaterală. Articolul uh, din codul nostru de procedură uh, prevede ca membrii care au fost personal adresați pot lua cuvântul la sfârșitul unei dezbateri. Noastră v-ați referit la domnul Coelho, de care ați vorbit de mai multe ori și de aceea, în conformitate cu articolul 151, îi dau cuvântul acum domnului Coelho. Dankeschön, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule președinte, stimați uh, deputați în Parlamentul European. Președinția daneză știe că trebuie să acționeze pragmatic. Așa știe și domnul ministrul Boscov, însă, din păcate, la Consiliul această măsură nu a, s-a dovedit a fi prea eficientă. El ne-a dat dovada în Parlament că Consiliul acționează mai degrabă după o mentalitate dinainte de tratatul de, Lisabona, de la Lisabona și că are o nostalgie pentru această perioadă. Consiliul nu încearcă cu orice preț decât să reintroducă frontierele interne și vreau să-i reproșez Consiliului faptul că, de fapt, nu există un mecanism de evaluare corect și nu acesta ar trebui să fie, de fapt, uh, obiectivul nostru. Un, ne-ar trebui un mecanism prin care să identificăm problemele, prin care să găsim o soluție pentru a da o protecție mai bună cetățenilor. De fapt, uh, Consiliul nu dorește decât să păstreze sistemul uh, actual, așa a spus și doamna Malmström, un sistem în care statele membre își pot ignora greșelile și le pot băga sub covor. Vreau să-i reproșez de asemenea Consiliului faptul că uh, Mecanismul european uh, pe care l-am propus noi a fost respins de către Consiliu și că acum tot Consiliul încearcă de fapt să reducă dialogul la un dialog re- uh, interstatal. Vreau să mai greproșez Consiliului și în final faptul că de fapt acum a dat o întoarsă, ca să spun așa, nu se dorește de către noi niciun caz o renaționalizare a Schengenului, ca să știți. Mulțumesc! Der, der Ratsvorsitzende hat gebeten, darauf nochmal an. Președintele Consiliului a dorit să ia cuvântul pentru a vă răspunde, așa că îi dau cuvântul domnului Buțcov. Sie müssen Funcționează. Ja, tak for det, kære Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acum că domnul Coelho ni s-a adresat, vreau să uh, îi mulțumesc, să îi mulțumesc pentru strânsa colaborare pe care am avut-o. Am uh, lucrat uh, îndeaproape la această propunere și, desigur, președinția v-a ascultat și tot ceea ce ați spus va fi transmis Consiliului. Sper ca aceasta să constituie o bază pentru un dialog foarte constructiv, astfel încât uh, să realizăm ceea ce dorim cu toții, ceea ce ne interesează pe toți, și anume un uh, dialog privind consolidarea cooperării în cadrul Schengen. Vă mulțumesc!